Euh, Bună ziua, dragi colegi! Începem întâlnirea comisiei noastre. O zi foarte încărcată, bogată, sperăm, într-o zi în care avem onoarea să-l primim pe domnul comisar Oettinger, care a ținut să fie prezent de dimineață, deoarece vom discuta despre raportul colegilor Albrecht și Toma despre viitorul cadru financiar multianual, de asemenea cu raportul colegilor Lewandowski și Depre despre resursele proprii, două dosare strâns legate între ele. Și, potrivit comisiei noastre, fără resurse proprii noi nu poate să existe un nou cadru financiar multianual. Acestea fiind zise, este totuși prima întâlnire din noul an și vreau să urez fiecăruia dintre dumneavoastră toate cele bune pentru noul an, pentru familiile dumneavoastră, dragi colegi, pentru colaboratori, pentru consilierii politici, pentru membrii secretariatului, pentru uh, reprezentanții comisiei. Fie ca acest an să fie fericit, provocările nu vor lipsi. Cadrul financiar multianual pentru perioada de după 2020 este una dintre acestea, ultimele negocieri pentru Brexit, resursele proprii, atâtea dosare, câte dosare, câte provocări și, bineînțeles, și proiectul de buget pentru anul 2019. Un an fericit pentru dumneavoastră toți. Vreau să fiu sigur că nu există observații pe ordinea de zi. Mulțumesc uh, raportorului general că a acceptat să... Mm, doamna Vioti, a acceptat să uh, intervertim ordinea ca să putem să profităm de prezența domnului comisar Oettinger uh, pe tema resurselor proprii. Ordinea de zi este considerată adoptată. Aș vrea să vă amintesc că deciziile coordonatorilor care au fost luate cu ocazia întâlnirilor de pe 4 și 11 decembrie 2017 se află în dosar și dacă nu există obiecții, le vom considera adoptate. Vreau să mă amintesc că astăzi la 18.30 tot în această sală vom organiza un cocktail de început de an și, deoarece voturile au loc fix înainte, <laughs> ne așteptăm să avem parte de prezență numeroasă și acest lucru ne bucură. Vreau să mă asigur de asemenea că nu aveți observații în ceea ce privește procesul verbal al întâlnirii de pe 4 decembrie și dacă nu sunt observații, acest proces verbal este considerat adoptat. Acum vom dezbate despre punctele 5 și 6, pe care le vom trata împreună, încă o dată, în prezența comisarului Oettinger, căruia îi mulțumesc călduros. Îi mulțumesc frumos pentru prezență, îi mulțumesc frumos și pentru faptul că a prevăzut să chiulească de la Colegiul Comisarilor. Și Până la urmă, <laughs> ordinea de zi, uh, colegiul îl obligă să fie prezent și de aceea ne va părăsi la 10 și jumătate. Comisarul va interveni atunci când coraportorii pentru cadrul financiar multianual și coraportorii pentru resursele proprii uh, vor fi la cuvântul. Va avea loc apoi o dezbatere cu toți membrii, începând cu raportorii din umbră, bineînțeles, urmați de raportorii pentru aviz de la celelalte comisii și coordonatorii, precum și alți membri, dacă orarul ne permite acest lucru, pentru că v-am explicat la 10 și jumătate, domnul Oettinger trebuie să ne părăsească. Domnule comisar, puteți luați cuvântul în orice moment, pentru ca această dezbatere să fie cât mai animată cu putință. Acum, dau cuvântul pentru 5 minute coraportorilor. Și începem cu domnul Albrecht. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu voia doamnei Toma, aș vrea să fac câteva observații introductive. Și doamna Toma <clears throat> va face prezentarea celei de-a doua jumătăți. Raportul nostru este despre următorul CFM. Dar <clears throat> nu este despre viitorul CFM, ci despre Uniunea Europeană de mâine. Reacționăm din nou la poziția Comisiei, care a fost prezentată inițial într-o carte albă și apoi în um, starea viitoarelor finanțe europene, raport făcut de domnul Oettinger și doamna Crețu și în aceste documente se puneau anumite întrebări, se creionau potențiale scenarii despre uh, tot ceea ce avea o plus valoare. Noi am luat acest document foarte în serios și nu vrem să ne mulțumim să răspundem la întrebările pe care le puneau aceste documente, ci să prezentăm Comisiei și Consiliului poziția noastră înainte ca Comisia să vină cu propria sa poziție luna mai, ca să informăm Consiliul și să știe la ce să se aștepte de la noi, de îndată ce vor veni cu propria lor poziție la sfârșitul procedurii de la Consiliu. Vă prezentăm așadar poziția noastră, care de fapt arată că Parlamentul nu are de gând să renunțe la ambițiile sale. Nu sunt ambițiile Parlamentului. Nu vrem în niciun caz să renunțăm la ambițiile pe care le avem pentru Uniunea Europeană. Vine momentul în care trebuie să vorbim foarte clar, mai ales după Brexit, să arătăm ce ne dorim de la Uniunea Europeană. Care trebuie să fie prioritățile? De aceea credem că întâi de toate trebuie să menținem politicile pe care le avem. Da, cu toate simplificările și așa mai departe, și ajustarea necesară a acestor politici, dar trebuie să le menținem pentru că acestea funcționează și nu există eșecuri în domenii precum politica agricolă, politica de coeziune. Probleme există, de exemplu, la nivelul punerii în aplicare, dar trebuie să menținem politicele, cum spuneam. Pe de altă parte, înțelegem și împărtășim punctul de vedere al Comisiei că există noi priorități și noi provocări și acest lucru trebuie să se reflecte în bugetul viitor. E vorba mai ales despre securitate și apărare, răspunsul la criza imigrației. Criza imigrației are două dimensiuni, cea internă, ce să faci cu imigranții ilegali, și una externă, ce să facem ca să evităm uh, pe viitor um, imigrația masivă pe care nu putem să o controlăm. Credem că dacă avem priorități și dacă statele membre sunt de acord cu aceste priorități, acest lucru ar trebui să se reflecte prin uh, adăugarea de resurse suplimentare proprii. Insist asupra faptului că trebuie adăugate resurse proprii suplimentare. Nu spun că toate politicile trebuie să fie înlocuite de noile priorități. Nu. Sunt noi priorități cu noi finanțări care se adaugă celor vechi. De aceea, propunem ceva care nu cred că corespunde celor prezentate de domnul comisar Oettinger în mai multe rânduri. Deci, la începutul dezbaterii, vrem să spunem că politica de coeziune și politica agricolă comună trebuie neapărat să fie menținute cu titlu nominal, știind, bineînțeles, că bugetul se va reduce din cauza Brexitului. Având în vedere fostele dezbateri unele programe trebuie să fie consolidate, de aceea propunem ca Orizont 2020 să aibă o creștere cu 1, de 1,5 ori. La fel, Erasmus Plus, un buget triplu. Acesta este rezultatul dezbatelor pe care le-am avut la Parlamentul European și acordul pe care l-am obținut în ce privește noile priorități. În consecință, potrivit analizei noastre foarte generale, suntem gata să propunem că ar trebui ca noul cadru financiar multianual să se bazeze pe, pe un procent de 1,3% din venitul național brut. Nu pic așa din senin cifra aceasta. Dacă vrem să menținem unele politici uh, și în același timp să adăugăm priorități noi, știind că, de exemplu, uh, pentru securitate și apărare aveți uh, o mărire cu 2,1 miliarde, de aceea noi am ajuns la 1,3. 1,1 plus înseamnă că sunteți gata să acceptați 1,2% din venitul național brut. Dar atunci preferăm să fim foarte ambițioși și să spunem 1,3% din uh, VNB. Da, politici mai eficiente, ajustate, de acord. Dar ce se întâmplă cu ambițiile pentru Uniunea Europeană a viitorului? Aceasta era introducerea mea așa acum îi dau cuvântul doamnei Toma. Si, madame Toma. Oui, merci, euh, comisar, monsieur, monsieur président, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc uh, pentru prezentă. Eu o să mă ocup de partea mai tehnică legată de cerințele noastre privind uh, organizarea ca atare a bugetului. Pe de o parte, președintele Comisiei de Bugete a spus acest lucru și s-a repetat acest lucru la comisia noastră există totuși câteva principii bugetare uh, care nu mai sunt respectate în Uniunea Europeană și care ar trebui să fie respectate. În primul rând, problema unității. Și um, reducerea fondurilor uh, externe care au fost uh, introduse în interiorul bugetului, apoi problema echilibrului bugetar inclusiv între angajamente și plăți, pentru a evita criza plăților cu care ne-am confruntat în ultimii ani. După aceea, universalitatea, un alt principiu important, deci nu trebuie colectate venituri pentru o, o cheltuială în uh, specifică și, în fine, dar nu uh, în ultimul rând, articolul 311 din TFUE, conform căruia Uniunea Europeană ar trebui să aibă mijloacele financiare pentru a face față priorităților politice afirmate. E un articol din tratat care, din păcate, a fost dat uitării de mult uh, timp încoace. Apoi s-a vorbit și despre uh, durata în timp și dezbaterea între compatibilitatea uh, mandatului Comisiei și Parlamentului și apoi uh, a cadrului financiar multianual ați anunțat uh, un uh, viitor cadru financiar de șapte ani. Uh, noi am putea fi de acord cu el dacă v-ați angaja în text pentru ca, pornind cu următoarea legislatură, următorul mandat, să avem o revizuire la jumătate de bilanț, deci 5 plus 5, a priorităților politice. Deci o revizuire obligatorie la 5 ani, care să nu mai fie așa cum am dezbătut uh, uh, la nesfârșit, că dacă să avem sau nu uh, revizuire și așa mai departe. Am avut o dezbatere aridă care ne-a irosit timpul. Deci o revizuire la jumătatea perioadei obligatorie, apoi să sporească flexibilitatea care ne-a lipsit în parte, deși am uh, recurs la flexibilitate atunci când am uh, revizuit uh, bugetul la jumătatea mandatului în 2016. De exemplu, am reutilizat angajamentele din oficiu, angajamentele standard, am modificat plafoanele pentru angajamente și pentru plăți, de exemplu, am, uh, modificat, am uh, mobilizat uh, instrumente speciale, instrumentul de flexibilitate s-a cuantificat la 2 miliarde și apoi am folosit și ajutorul de urgență și Fondul European de Solidaritate. După aceea, bineînțeles că am asimilat propunerea dumneavoastră legată de valoarea adăugată, de plus valoarea europeană, suntem de acord cu acest principiu și în text spunem că ar fi bine totuși că acest criteriu, uh, acest concept să fie mai bine definit, să avem criterii mai stricte, pentru că ne-am dat seama la Comisia de Bugete că această valoare adăugată e un concept uh, destul de vag în funcție de orator, are o altă însemnătate și deci că această noțiune ar trebui să fie puțin mai bine definită. Bineînțeles că uh, suntem și pentru simplificarea uh, politicilor. Uh, am avut regulamentul omnibus, care însă se pare că nu a fost uh, suficient, nu a dus suficientă simplificare. Și apoi încă o problemă foarte importantă, problema transparenței. Uh, ședința de astăzi uh, de la Colegiul uh, Comisarilor privind facilitatea, deci instrumentul pentru Turcia, ne arată că încă mai avem loc de mai bine, pentru că cu ocazia concilierii bugetare am spus că rezerva pusă deoparte va folosi pentru instrumentul pentru Turcia și însă că ar trebui să avem mai multă transparență în negocierile bugetare, mai ales față de Parlament. Deci, încă o dată, iată, e loc de mai bine. M-am referit la criza plăților Cred că nivelul plăților trebuie să se apropie de cel al angajamentelor pentru a nu mai asista la crizele dinainte și apoi propunem o nouă structură a bugetului. Știu că vom avea dezbateri uh, aprinse la comisia noastră și la Parlament. Unii colegi uh, chiar uh, um, mi-au atras atenția asupra acestei uh, dezbateri, dar împreună cu domnul Obrich noi considerăm că trebuie întrunite două condiții. În primul rând, a trebui ca structura bugetului să fie coerentă cu prioritățile uh, politice. Am avut, uh, deci cred că mai avem ceva modificări de făcut. E un uh, prim uh, aspect pe care trebuie să-l abordăm. Al doilea, o să-l trec rapid în revistă, dar în orice caz uh, suntem cu toții de acord că e foarte important ca activitatea economică să fie menținută și să fie susținută uh, pe termen lung. Apoi, problema coeziunii și a solidarității deci uh, aceste două dimensiuni trebuie să fie consolidate și să facă obiectul unui capitol. Apoi mai intervine răspunderea Uniunii în lume, la scară mondială. Uh, Uniunea Europeană a devenit tot mai vizibilă în ultimii ani, ar putea să fie uh, obiectul unui capitol, deci securitatea și pacea, un nou capitol, și apoi capitolul inconturnabil cu privire la administrație. Dar e foarte important să nu avem o confuzie politică și vă pot da și un exemplu. Nu se mai poate ca în aceeași linie bugetară, de exemplu, să tratăm migrația și securitatea. Nu se poate. De ce? Pentru că ă, dacă nu generăm o confuzie politică care este ă, extrem de periculoasă nu numai în ă, formulare, în cuvintele pe care le folosim, ci și în ceea ce privește executarea bugetară. Și știți că am o obsesie. Acest instrument pentru Turcia. Mă întreb dacă această acest instrument trebuie să fie pus în linia pentru migrație sau în locul Uniunii Europene în lume și așa mai departe. Deci vă, da, vă dați seama că e nevoie de mai multă claritate, mai multă transparență pe toate aceste teme. Mă opresc aici, da, am terminat. Mulțumesc, spune președintele, minunat, dar sigur, dezbaterea continuă. <clears throat> Mulțumim, doamnă Toma, și, bineînțeles, sperăm să ajungem la sinceritate, la onestitate bugetară, ar trebui ca bugetul să reflecte, uh, să oglindească realitatea. Acum trecem la coraportorii pentru resurse proprii. Domnul Depre începe. A, domnule președinte, îmi cer scuze, domnul Olbrich trebuia să vorbească despre procedură. Da, pentru că nu am discutat despre procedură. Voiam să mai adaug doar că avem și capitolul cu privire la politicile sectoriale, uh, care Uh, uh, au uh, decurs din activitatea comisiilor specializate. Nu avem toate aceste aspecte în regulamentul CFM, ci în introducerea cu privire la dezbaterea sectorială. E vorba de câteva elemente principale și acum discutăm cu raportorii cum am putea să modificăm textul. Dar până la urmă ce este important pentru noi, cel mai important este procedura deci când vrem să finalizăm aceste lucrări, mi se pare foarte important, pentru că uh, noi repetăm poziția noastră a Parlamentului, noi dorim să finalizăm înainte de alegerile din 2019. Uh, bineînțeles că asta înseamnă că ar trebui să accelerăm lucrurile noastre. E important să avem înainte de alegeri această dezbatere, dar și cu participarea uh, Parlamentului în uh, procesul acesta, să nu așteptăm doar rezultatul final. Mulțumesc, doamna Trupă, știu că a cerut cuvântul, dar va primi acest cuvânt uh, în calitate de raportor din umbră pentru resursele proprii, deci dau cuvântul co-raportorilor, în primul rând, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. O să uh, menționez câteva principii generale, doar, care au uh, întrunit uh, acordul uh, meu și al colegului Lewandowski. Pe ce insistăm noi, domnule președinte, și chiar a spus și dumneavoastră acest lucru, noi considerăm că Parlamentul trebuie să uh, stabilească, să facă o legătură directă între revizuirea CFM-ului și uh, resursele proprii. O legătură indispensabilă. Dacă examinăm procedura pentru resursele proprii, rolul Parlamentului este extrem de limitat, ori rolul său este decisiv pentru CFM. Deci dacă această legătură strânsă uh, nu există, atunci posibilitatea să obținem rezultate este foarte slabă. Împreună cu domnul Lewandowski uh, ne-am bazat pe analizele și pe uh, sugestiile făcute de grupul Monti, grupul la nivel înalt pentru că este documentul cel mai recent în acest domeniu, cel mai uh, detaliat, uh, cel mai motivat uh, și și pentru că este un document care a făcut obiectul acordului interinstituțional. Deci a obținut consensul celor trei instituții europene. Și aici revin și la principiile de funcționare. Împreună cu domnul Lewandowski propunem resurse proprii noi pe baza următoarelor principii Uh, în primul rând, sub forma unui pachet. Pachetul este indispensabil pentru ca aceste contribuții să uh, se poată corecta uh, reciproc ca să fie echitabile. Apoi, pachetul acesta trebuie să urmărească trei obiective strategice care să creeze valoarea adăugată europeană și să financeze bunurile publice europene. Apoi, noile resurse proprii nu trebuie să intre toate în vigoare în același timp, ci să se uh, întindă în timp în funcție de nevoi, de priorități uh, și de felul în care vor fi colectate. Apoi, aceste resurse proprii trebuie să coabiteze cu uh, elemente din sistemul actual care s-au dovedit uh, eficiente și care trebuie să fie menținute. Mă gândesc, de exemplu, la uh, dăile vamale, la datele vamale, cotizația zahăr și așa mai departe. Apoi, eliminarea uh, rabaturilor de orice tip este necesară, chiar dacă putem face corecții prin uh, mecanisme financiare care pot să fie uh, negociate după aceea. În al șaselea rând, contribuția bazată pe venitul uh, național brut trebuie să fie conținută ca o resursă reziduală de echilibru pentru bugetul Uniunii. Și, în fine, ne-am, uh, ne-au mânat încă două principii importante – menținerea suveranității fiscale a statelor membre, fără de care nu vom uh, avea șanse de izbândă, și apoi noi resurse proprii uh, aceste noi resurse proprii trebuie să se facă astfel încât contribuțiile naționale uh, bazate pe uh, bugetul statelor membre să scadă în consecință. Iată, domnule președinte, care sunt principiile generale care ne-au ghidat pe mine și pe colegul Lewandowski în pregătirea acestui raport. Mulțumesc, domnule Dupre, domnule Lewandowski. Mulțumesc! Cu acest raport deschidem un nou capitol în această misiune nesfârșită a Parlamentului European de a reforma uh, partea de venituri a bugetului european. Și asistăm la un paradox uh, în sistemul finanțelor europene. Este un sistem extrem de criticat uh, de zeci de ani încoace, dar totuși un sistem uh, stabil. Nu a fost modificat timp de decenii. Deci, iată, noi încercăm să mai facem o uh, încercare pentru că Brexitul ne oferă și o oportunitate uh, pentru că dispare unul dintre uh, finanțatorii sistemului actual. Sigur că suntem în faza de aproape campanie electorală și deci trebuie să fim foarte prudenți cu propunerile pe care le facem, mai ales în uh, partea cea mai sensibilă, mai delicată a uh, noului sistem de resurse proprii. De ce spun acest lucru? Eu nu cred că ar trebui să propunem uh, schimbări uh, de tratate, așa cum spunea și Gerard Depre. Noi insistăm că suveranitatea fiscală a statelor membre trebuie să fie menținută. E nevoie de o decizie unanimă și de ratificarea uh, de către parlamentele naționale. Nu vrem niciun fel de clauză de tip pasarelă. Um, deci e o idee care decurge din aportarea noastră și nu credem că uh, prin noul uh, sistem uh, fiscal, Steuerung for Europa, nu ar trebui să facem legătura în, directă între cetățeni și bugetul european. Pentru că noi nu vrem ca aceste resurse noi să fie prea uh, vizibile, de exemplu să se repercuteze asupra uh, facturii la curent, de exemplu. Cred că e mai prudent. Nu cred că aceste resurse proprii trebuie să însemne o povară la factura uh, cetățenilor, dacă vrem să supraviețuim. Uh, bineînțeles că aici noi propunem un mix de noi uh, resurse. Două dintre ele uh, au fost deja făcute, TVA-ul. Se pare că este totuși impozitul cel mai armonizat în Europeană, aproximativ 21,5%, însă merge de la 17% în Luxemburg la 27%, deci iată, e un evantai destul de mare. Deci, Mm, credem că dacă am uh, mai adăuga 1 2 puncte procentuale pe bază simplificată, am avea o bază bună de plecare. Apoi, uh, credem că am ajunge astfel la 12-13% din bugetul uh, sau de noile, noul buget. O a doua propunere, care nu e nouă nici ea, care a fost făcută în 2011, reprezintă taxa pe tranzacții financiare, care să nu fie confundată cu taxa pe activitățile financiare. Deci ar trebui să avem uh, o taxă pe uh, tranzacții. Nu e vorba de taxa Tobin. De multe ori se vehiculează uh, taxa Tobin. Nu, taxa Tobin a fost o reacție în anii 70 uh, la dezmembrarea sistemului de la Bretton Woods. Era, uh, Woods, era o taxă pe tranzacțiile financiare. Dar, așa cum spuneam, în 2011 am propus o taxă pe tranzacții și să, care să evităm totuși uh, tranzacțiile gospodăriilor. Dar dacă, de exemplu, cineva împrumută de la bancă, ia un credit de consum, e important ca uh, acest credit să nu fie taxat. De asemenea, nici creditele pentru IMM-uri să nu uh, facă obiectul unor noi măsuri fiscale. Și mm, am putea uh, trece mai departe decât cooperarea uh, întărită. Apoi, uh, taxa uh, Uh, pe activitatea societăților, 1-2% pe impozitul pe uh, profit. Încercăm să armonizăm baza consolidată comună. <clears throat> În documentul uh, la masur există o propunere de a acoperi și sectorul digital E greu, după părerea mea. Am avea nevoie de ă, competența tehnică a Comisiei Europene, dacă vrem să avem o astfel de taxă care să funcționeze. Deci pe sectorul digital. Deci aici e un mare semn de întrebare, deci ori să taxăm separat uh, uh, sectorul digital sau această uh, taxă corporatistă care să includă și sectorul digital și apoi chestiunea cea mai delicată, să vedem cum am putea uh, introduce o taxă pentru combaterea uh, schimbărilor climatice, o taxă de mediu. Uh, încercarea aici ar fi să fie neutră la nivel de stat membru, pentru că dacă introducem această taxă și uh, unele state membre sunt uh, impactate diferit, uh, ucidem uh, propunerea în uh, fașă. Așa cum s-a întâmplat și cu taxa uh, pe energie, propunerea Comisiei din 2011, uh, de a taxa uh, emisiile care nu sunt acoperite de uh, sistemul ETS însă uh, această propunere a uh, fost uh, ucisă înainte să vadă lumina zilei, deci dacă vrem ceva viabil, atunci poate ar trebui să ne, ne gândim la o taxă pe emisiile de carbon. Cred că, dacă nu mă înșel, președintele Sarkozy în 2007 a, a propus, a făcut o astfel de propunere a putea, de exemplu, să avem Uh, un nume precum protecția împotriva uh, schimbărilor climatice. Există mai multe modele uh, cu privire la carbon, dar în orice caz ele se bazează pe tarificarea importurilor din afara Uniunii Europene și care nu au un sistem echivalent cu sistemul nostru ETS. Și am putea să a, să practicăm un fel de protecționism verde sau ecologic în Uniunea Europeană. Deci am putea să ne protejăm împotriva dumpingului de mediu. Bineînțeles că sunt conștient că am putea să uh, iscăm reacții din partea altor uh, țări. Uh, e un uh, sistem uh, care ar trebui să fie fără corectări și fără uh, rabaturi. Încă o dată, nu putem uh, provoca ca, nu putem permite ca uh, sistemul de resurse proprii să aducă compensații sau uh, rabaturi pentru unele state membre. Și apoi nu trebuie să neglijăm nici celelalte, așa numitele celelalte venituri, care sunt uh, de natură diferită, unele predictibile, unele mai puțin. Acestea, din urmă, ar trebui să figureze la rezervă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lewandowski! Mulțumim pentru aceste contribuții. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar Oettinger ca să uh, ia reacție la uh, dezbatere și să ne prezinte uh, punctul său de vedere. Prezident. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, înainte de toate, doresc să uh, exprim respectul meu pentru activitatea celor patru raportori, pentru proiectele de raport pe care le-au realizat uh, împreună cu colaboratorilor și cu toți cei care fac parte din comisiile de specialitate. Sunt ferm convins că este un rezultat concret care poate constitui o bază excepțională de acțiune. Mă bucur și că Parlamentul a decis ca aceste rapoarte să fie elaborate într-un ritm foarte alert. În februarie urmează să se ia deciziile în comisii și în martie să existe dezbaterea în Parlamentul European la Strasburg. În felul acesta, cu pozițiile dumneavoastră, veniți la momentul potrivit uh, în marea dezbatere. Propunerea Comisiei uh, este programată pentru luna mai, dar eu doresc ca multe din ideile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră, structurile pe care le propuneți să fie introduse, integrate în propunerea Comisiei. Pentru că noi ne respectăm în felul acesta foaia de parcurs. Am avut o dezbatere amplă de orientare acum două săptămâni în Colegiul Comisarilor. Am avut și o conferință la care au participat aproximativ o mie de uh, persoane și uh, mulțumesc domnului Artui pentru colaborare în organizare. Noi ne bucurăm că putem pe toți cei care sunt direct interesați să implicăm cât mai devreme în elaborarea acestor documente. Uh, Uh, doresc să iau legătura cu toți miniștrii și cu toți experții din parlamentele naționale, să ținem seama de inițiativele cetățenești. În zilele următoare, zi de zi, poziția noastră urmează să se consolideze. Așteptăm de la reuniunea cu uh, liderii și de la Consiliul European uh, informal uh, din uh, luna februarie să uh, putem să ținem seama și de prioritățile pe care le văd președinții și șefii de guverne din Europa pentru următorul deceniu. Și cu președintele Tusk ne consultăm pentru că doresc ca în 2018-2019 să putem uh, să intensificăm consultările în colaborare cu dumneavoastră. Avem câteva ă, probleme de conținut care urmează să fie decise. În primul rând, Comisia se își dorește un buget puternic ă, din ă, partea celor 27 de state membre și nu doar din partea zonei euro, pentru că de fapt, într-o zona euro și uh, Uniunea Europeană a celor 27 există tot mai puține diferențe. În 2011 am avut 17 state din zona euro și uh, am avut 28 uh, de state membre. Acum, în cadrul financiar multianual, sperăm ca unu, două, poate chiar trei state uh, să fi devenit zona, membre ale zonei euro. Deci pentru celelalte state care încă nu vor face parte din zona euro, provocările vor fi din ce în ce mai mari. Mai adăugăm și ideea că noi nu putem avea un buget uh, ambițios pentru Uniunea Europeană a celor 27 de state, uh, introducând pentru zona euro mai multe puncte uh, procentuale, uh, pentru că um, atunci ar trebui Macron, călătorind spre Haga sau spre Viena, să nu primească accept un buget puternic al celor 27 de state membre poate fi soluția. Apare un gol provocat de Brexit. Știm exact uh, ce uh, Uh, îi așteaptă pe britanici în 2019-2020 și pentru perioada de tranziție după 2020. Uh, știm cam la ce sume să ne așteptăm din partea lor, dar cel puțin în a doua jumătate a următorului CFM ne vor lipsi 12, 13, poate chiar 14 miliarde de euro. Și eu cred că uh, trebuie să spunem că acest gol provocat de Brexit, putem să îl închidem prin uh, restructurări ale structurilor existente în proporție de 50% și cu 50% prin bani noi din partea statelor membre. Eh, pentru că există și sarcini noi care vor trebui să fie acoperite. Și aceste sarcini ar putea mai bine să fie îndeplinite pe plan european, dar în 2011, 2012, 2013, când a fost dezvoltat actualul cadru financiar multianual, încă nu erau provocări recunoscute în dimensiunea eh, pe care o întâlnim astăzi. Protecția granițelor, controlul la graniță, combaterea terorismului, terorismului, fenomenul migrației, asistență uh, pentru refugiați în afara Uniunii Europene, asistență pentru dezvoltare consolidată, cercetare în domeniul apărării, proiectele de apărare. Și în legătură cu toate aceste subiecte putem uh, demonstra că există o plus valoare. Vă voi da un exemplu. Statele membre au 100 uh, de mii de ofițeri uh, la graniță. Nu trebuie să fii matematician ca să înțelegi că ar fi mai bine ca uh, a granițele externe să poată fi controlate mult mai bine, să înregistrez pe toți cei care vin la noi, să uh, verifici dacă are uh, dreptul să lucreze, uh, dacă este refugiat sau nu, uh, să-l integrezi mai ușor pe acest om. Dar după aceea, în interiorul granițelor europene, să existe libertate de mișcare. Între Silezia și Danemarca trebuie să existe controle acum Asta uh, nu cred că este o soluție. Între Germania și Austria controlul s-a intensificat, nici asta nu mi se pare uh, convingător. În Colegii mei din Bavaria Colegii de partid își doresc să înființeze noi secții de poliție care la 500 de metri de graniță să pândească pe cei care doresc să intre pe acel teritoriu, mi se pare iarăși că nu este o soluție fericită. Deci este Parlamentul dispus să respecte o propunere a Comisiei ca în anii următori uh, paza de coastă și Frontex să fie consolidate prin suplimentarea posturilor sau să creăm în Bulgaria, în Cipru, prin cofinanțare, o pază de graniță mult mai serioasă, care să nu mai aibă lacune, pentru că o asemenea protecție a granițelor exterioare a Europei ar costa mai puțin și controlul ar fi mai bun. În felul acesta poți din nou garanta libera circulație în interiorul acestor granițe ar fi un mare proiect pentru un nou CFM și uh, să nu încerci pe plan național să mai uh, înmulțești numărul uh, grănicerilor. Deci, suntem dispuși să garantăm libera circulație în interiorul celor 27 de state membre și, în același timp, controlul la granițele externe să nu mai aibă nici un fel de lacune și lipsuri? Nu uh, vreau să spun că vor exista programe care nu vor fi afectate de reduceri. N-ar fi uh, fair play să fac o asemenea afirmație acum. Dar dacă vor fi operate reduceri financiare, um, cu excepția Erasmus Plus și uh, Horizon Europe, toate celelalte programe probabil vor fi afectate. Dar trebuie să vedem care sunt programele care creează plus valoare. Ehm, în mod evident, ieri am participat la o conferință organizată de colegii Artui și Holmeier, Galileo, ehm, explorarea ehm, spațiului cosmic, servicii digitale, care sunt legate nu pot fi realizate decât pe plan comunitar. Aici cred că mijloacele financiare nu ă, trebuie să fie reduse, dar chiar am putea vorbi despre o majorare. Dar în majoritatea celorlalte programe ă, să existe reduceri. Spuneam care sunt cele două mari programe ă, pe care nu le-aș dori afectate de reduceri. Trebuie să vorbim și despre uh, uh, problematica unui plafon. Cred că ceea ce propuneți dumneavoastră este uh, echilibrat și uh, rațional. Și dacă aș face parte din grupurile dumneavoastră, aș gândi la fel. Vreau să vă spun că există unele state membre uh, care um, au ca măsură generală 1,0. Nu se gândește nimeni la cheltuieli. Toți spun 1,0. Sau um, nu vom fi de acord în Consiliu. Eu cred că putem să convingem statele membre că dacă procentajul va fi 1 0,0 nu vom putea finanța nici în actualul cadru financiar uh, programele pe care ni le-am asumat. Noi uh, trebuie să ne gândim la apărare, protecția granițelor, migrație, probleme mari și uh, e la mintea cocoșului că nu poți rezolva aceste probleme uh, dacă procentajul este 1,0. Deci uh, să nu existe până la urmă o confruntare a principiilor coeziune și migrație pentru că există uh, riscul atunci unei scindări în familia europeană. Noi lucrăm cu 1,1x, deci cel puțin 1,1, maximal 1,2 și cred că este necesară această ajustare să ne gândim la pachetul din 6 decembrie, noile instrumente, ajutoarele de preaderare, zona euro, sprijinul pentru reforme, șocuri asimetrice cu uh, atât mai repede uh, vom uh, putea să ajungem la rezultate dacă folosim 1,2 să ne gândim la Fondul European de Dezvoltare, l-am putea integra, l-am putea bugeta și să îl prevedem în buget pentru că ajutorul pentru dezvoltare devine o sarcină permanentă. Tocmai de aceea trebuie să facă parte din buget. Deci, nu gândim 1,0, 1,1 sau 1,2. Sau un alt exemplu este nevoie de uh, transfer total al mijloacelor nefolosite din bugetul 1 spre bugetul 2 sau bugetul 3. Pentru că, uh, iarăși, trebuie să vedem. Putem ajunge la o plafonare cu 1,1, cu 1,2 trebuie să ne gândim că pot să apară variațiuni în ce privește necesitatea finanțării unor sarcini, dar să văd cum va reacționa Consiliul. Vă sunt recunoscător, domnule Toma, pentru că acceptați uh, încă o dată uh, perioada de șapte ani. Dumneavoastră aveți un mandat pe cinci ani, Comisia are un mandat de cinci ani, dar eu cred că uh, Uh, nu trebuie ca un parlament în ultimul an uh, de mandat sau o comisie în ultimul an de mandat să dicteze uh, până la urmă um, ceea ce urmează să facă succesorii. Eu cred că perioada de șapte ani creează o punte acceptabilă, fericită. Trebuie să ne gândim și la condiționalitate. Există o condiționalitate economică, dar și cea care ține de statul de drept. Juriștii noștri pregătesc în clipa de față baza tehnică, baza juridică. Și încă o chestiune. Rubricile, capitolele sunt de fapt o decizie politică. Deci dorim să avem șase sau șapte capitole. Unul trebuie să fie securitate și apărare. Pentru că, iarăși, un alt capitol poate să se numească inovație, viitor, generație tânără. Pentru ca ă, cetățenii Uh, contribuabilii, uh, electorii noștri să uh, vadă și să înțeleagă mai ușor care este plus valoarea europeană. Aceste capitole trebuie să fie sugestive pentru cetățeanul de rând, nu să fie înțelese doar de specialiști care știu ce înseamnă 1.4, 1, 1A. O altă chestiune. În luna mai eh, vom face propunere eh, cel de a șaselea CFM. Primul a fost pe vremea lui Jacques Delors. Dar eh, deja la al cincelea ne-am confruntat cu o nouă problemă. După propunerea comisiei și Uh, acum uh, uh, vom avea um, în anii 20-21 o nouă campanie electorală europeană situația cea mai nefericită este să facem noi o propunere, să nu se întâmple nimic, șpiți candidații eh, sunt în campanie electorală, unii spun că Europa eh, este un paradis, alții vor spune nu le mai dăm bani eh, birocraților din Bruxelles și după aceea un șpiț în candidat obține majoritatea. Iar dumneavoastră aveți parlament, structuri interne, comisii, poziții, vacanța de vară, urmează audierile pentru candidații a deveni membri ai comisiei, el se alege un nou președinte al comisiei. Ei vor trebui ca o parte din promisiunile electorale să le introducă în CFM. După aceea avem 20 de noi comisari, se ajunge în primăvara anului 2020 și iarăși în decembrie 2020 abia se va ajunge la un rezultat. În felul acesta se repetă greșelile de anul trecut și atunci anul 2021 pentru coeziune, cercetare, pentru alte programe ar fi un an pierdut. Iar ca și anul 2014, care a fost un an total pierdut. Deci, sigur, am o rugăminte, nu putem lua o decizie acum, dar aveți ambiția de a face încercarea ca din mai 2018 până în aprilie 2019 să ne gândim că avem niște sarcini și Consiliul să accepte ceea ce ne propunem noi ca fi niște priorități, să nu amâne decizia pentru că în momentul în care britanicii ne vor părăsi, Parlamentul European, Comisia și Consiliul vor trebui să ia decizii ă, extrem de importante și vor fi în stare să o facă. Haideți să încercăm să vedem dacă se poate. Merită să încercăm. Dacă nu facem această încercare, înseamnă că suntem lipsiți de curaj. Și până la urmă ă, vom demonstra și cetățenilor că nu suntem capabili să acționăm. Mulțumesc foarte mult. Aș spune că domnul comisar Oettinger este foarte angajat în pregătirea acestui cadru financiar multianual și că, de fapt, exprimă o ambiție europeană de a răspunde la așteptările cetățenilor. Să demonstrăm că este o Europa care își pregătește viitorul și uh, o Europa care îi protejează. Dar eh, ați vorbit prea puțin despre resursele, nu ați vorbit despre resursele proprii, domnule comisar, doar din motiv, dacă eh, nu ar figura în eh, propunerea comisiei, înseamnă că munca lui Mario Monti și a tuturor grupurilor care au lucrat nu mai sunt valorificate Ficate. Deci toate propunerile făcute și alte propuneri vor fi luate în seamă banii intrați în buget. În ce privește resursele proprii, ă, există persoane care sunt categoric împotrivă, nu își doresc resurse proprii. Își doresc ca și Parlamentul și Comisia 100% să depindă de contribuții voluntare ale parlamentelor reduse. De asemenea, ă, ar trebui ca ă, taxele să fie modernizate iar ceea ce s-a dezvoltat și prezentat de domnul Lewandowski ar trebui să fie integrat. Opinii foarte diferite. Deci, dacă aveți rezerve în legătură cu o formulă sau alta de resurse proprii, gândiți-vă că până la urmă, dacă nu vom fi uniți, nu vom reuși. Eu cred că transfer transferurile de încasări din ETS este un fruct care uh, atârnă prea jos. Să ne gândim că uh, obiectivele noastre de reducere a bioxidului de carbon pentru 2020 până în 2050 sunt niște obiective europene de reducere. În ce privește protecția mediului înconjurător, există autoritate și credibilitate. Sistemul ETS și tranzacționarea cu drepturi de emisii la bursă ține însă de legislația dumneavoastră Totul este european, dar încasările intră în bugetele naționale. Trebuie uh, rabate. Asta uh, ar putea fi posibil, pentru că și până acum, în ce privește obiectivele de reducere a emisiilor, unele state urmărim cu interes problematica piețelor financiare și Banca Centrală Europeană mari, uh, uh, unui volum mare de tranzacții să uh, producem încasări. În al treilea rând, poșele de plastic care produc deșeuri nereciclabile. Și ne gândim și în ce privește transportul de plastic spre China sau spre India. Dacă noi am introduce o taxă pe acest material plastic nereciclabil, am putea avea de asemenea unele încasări. Fie uh, taxăm uh, materia primă, fie produsul care uh, este punga de plastic nereciclabilă. Deci vom ține seama de propunerile dumneavoastră și după aceea va trebui să avem un grup de reprezentanți să fie de acord cu decizia care se ia, pentru că dacă nu luăm nicio decizie, cred că uh, nu se ajunge la un rezultat uh, just uh, și echitabil pentru munca Uh, celor care s-au implicat până acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Este o dezbatere absolut pasionantă. Vă propun așadar să începem cu raportorii din umbră, câte un raportor din umbră de la fiecare grup pe ambele subiecte. CFM și resursele proprii, după care vom da cuvântul raportorilor pentru aviz de la celelalte comisii care sunt prezent și să știți că am să fiu... Voi vorbi în portugheză. Întâi de toate, consider că munca celor doi raportori este că viitoarele um, resurse um, proprii și cadru financiar multianual. Vreau să vorbesc despre hotărârea de care lor, care ne așteaptă în viitorul Uniunii Europene. 1,3% din VNB este o propunere realistă și știm că condițiile minime pentru a face față așteptărilor și nevoilor cetățenilor și nu ne putem permite să fim mai puțin ambițioși. Din potrivă, trebuie să o, o, discutăm despre ce funcționează bine, să discutăm despre politicile care trebuie îmbunătățite și despre cele noi. Important. Noile priorități care trebuie să beneficieze de propriile lor resurse. Securitatea și apărarea trebuie să fie o nouă linie bugetară să nu uităm, presupune că anumite hotărâri uh, vor trebui luate în 2023. Trebuie să găsim un alt. Cât timp pot să vorbesc? Două minute? Nu, trei minute, corectează președintele. <laughs> Trei minute, dar dacă vorbiți numai două, să știți că nu mă supăr. Am să încerc să mă concentrez uh, cât pot. Și eu vreau să mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru discuția din această dimineață, pentru că ne permite să ne lămurim ideile, mai ales pe această muncă foarte importantă pe care au făcut-o coraportorii pe cele două documente. Aș vrea să insist pe câteva aspecte legate de următorul cadru financiar multianual, pentru că cred că poziția noastră politică este foarte bine reprezentată în ce privește resursele proprii, mai ales de colega Isabel Tomaș. atunci, despre cadrul financiar, aș vrea să spun. Ambiția pe care o avem cu toții este ca <clears throat> până în aprilie 2019 să ajungem la un acord general. Dar nu vreau ca acest cadru, ca această dată să se transforme într-o um, sabia lui Damocles. Eu am ceva experiență cu bugetele anuale care sunt un lucru complet diferit și întotdeauna există um, această presiune exercitată de, pe măsură ce se apropie data limită, dar eu nu-mi doresc ca aprilie 2019 să devină o astfel de dată limită și să um, ne oblige să facem lucrurile în pripă. Nu. Uh, avem un proiect ambițios și atunci um, trebuie să ne consacrăm acestui proiect, dar să fim siguri că avem și resursele necesare pentru a uh, pune în aplicare toate politicile pe care ni le dorim. Chestiunea uh, digitalizării trebuie neapărat să fie abordată, într-un fel sau altul pentru că statele membre nu reușesc să facă față singure acestor uh, chestiuni. Și eu nu vreau să hotărească Facebook cine ce plătește, așa cum a declarat uh, fondatorul Facebook în urmă câteva săptămâni. Eu cred că trebuie să avem o instituție în Uniunea Europeană care să hotărească care sunt uh, taxele, cine trebuie să le plătească, când să le plătească, cui. Nu să ne așteptăm să ia hotărârile mari investitori. În ce privește fiscalitatea de mediu, eu cred că trebuie să evităm dumpingul fiscal și dumpingul social în cadrul Uniunii Europene. Și, indiferent care sunt noile impozite pe care le vom crea, trebuie să evităm ca acest lucru să nu ducă și la un dumping fiscal extra-european, mai ales din punctul de vedere al mediului. Nu care cumva anumite întreprinderi europene să vrea să se delocalizeze pentru că acolo impozitele mm, pentru protecția mediului sunt mai mici și să se ajungă la o concurență deloială. Deci să fim foarte atenți și la ce se întâmplă dincolo de frontierele. Mulțumesc, dragi colegi. Mm, aceste venituri din resurse proprii sunt bine cheltuite, dacă putem să monitorizăm de aproape cheltuirea lor. Și să vedem și dacă plăn al brut ce se, sau de contribuțiile statelor membre. În ce privește distribuirea resurselor, noul sistem ar trebui să se concentreze pe acele domenii. Cheltuielile ar trebui să se concentreze pe acele proiecte care sunt profitabile pe termen lung, mai degrabă decât pe finanțarea unor programe care nu prezintă plus, alocarea resurselor ar trebui să se facă în totală transparență și cu multă eficiență în toate statele membre. Rapoartele de punere în apă au um, adus un plus în viața cetățenilor europene. La verzi, cum să aleg? Pentru că s-au înscris două persoane. Doriți să folosiți utilitatea dumneavoastră de președinte ca să alegeți dacă e domnul Omarji sau dumneavoastră care luați cuvântul. A, nu, e grupul... Sper să primesc și un bonus dacă vorbesc, um, nu, um, cine știe ce mult timp. Cred că toată lumea este de acord cu <laughs> truismele, da, ne trebuie dezvoltare regională, ne trebuie luptă împotriva șomajului, ne trebuie reducerea discrepanțelor între statele mele și regiuni, ne trebuie creștere economică durabilă bazată pe solidaritate. Cum spuneam, toată lumea este de acord cu acestea și dacă nu o facem, vom ajunge numai la conflicte și fragmentare. Și aș vrea să reacționez de ce a spus mai devreme, domnule comisar, apropo de protejarea uh, familiei europene. Uh, dacă nu vor exista investiții decât în securitate și apărare și Europa va deveni o fortăreață, din experiența noastră din Irlanda, ce am văzut în nordul Irlandei și frontiera, care era ca o, un zid între cele două părți ale Irlandei, știm ce înseamnă acest lucru, să nu creați acest climat de nesiguranță în Europa creșterea bugetului militar în uh, detrimentul um, cheltuielilor pentru ocupare și pentru reducerea inegalităților sociale uh, nu este cu putință. Trebuie întotdeauna să ne asigurăm că există solidaritate și cooperare între cele 27 state membre. Trebuie neapărat să ne uităm la politicile sociale, educare, cercetare, pregătire profesională, îngrijire de sănătate, integrare, ocupare, și o politică fiscală simplă și redistributivă. Cred că trebuie să revenim la principiile fondatoare ale Uniunii Europene, și anume solidaritatea și Europa socială. Exact asta ne cer și alegătorii noștri. Deci, aștept să continuăm această dezbatere și mulțumesc pentru contribuții. Puteți să-mi dați un premiu, vedeți că nici măcar n-am vorbit două minute. Felicitări, doamnă Niriada! Doamna Trupăl în numele verzilor și pentru că sunteți raportoare de aviz pentru Comisia de Cultură Puteți. Aș vrea să vorbesc în engleză și apoi în germană. Este pentru a treia oară când fac, um, particip la o negociere a unui nou cadru financiar multianual și mă aștept ca acestea să fie și mai dificile și mai conflictuale decât datele dățile trecute, pentru că acum dificultățile între țările așa zise contribuitor net și țările beneficiar net este parcă și mai grav și va fi foarte greu să uh, îi facem să accepte mărirea bugetului european. Mă bucur că există acest obiectiv ambițios de 1,3% din VNB și știți că am fost foarte dezamăgită când ultima oară Martin Schulz, președintele Parlamentului European, a, acceptat pentru prima oară uh, scăderea bugetului. A fost un precedent periculos, a fost un exercițiu uh, prost și noi verzii nu l-am acceptat și ultimii trei ani, trei ani și jumătate au demonstrat că uh, în domeniul culturii, educației, cercetării și în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru uh, uh stabilizarea frontierelor. Uh, e bine, toate aceste domenii au avut de suferit, ceea ce dovedește că avem nevoie de mai mult buget european. Also ich teile den Ansatz Împărtășesc punctul de vedere al domnului uh, Dinger că uh, în ce privește politica agricolă și fondurile de coeziune putea opera o uh, mică reducere. În agricultură înțelegem că această politică ar trebui să fie corectată și dacă ne gândim uh, și la poluarea, experți s-au luat decizii care ar trebui să se reflecte și în CFM și din acest punct de vedere aș accepta propunerea domnului Oettinger, dar și conferinței climatice de la Paris să se reflecte până la urmă în CFM. Altfel distrugem planeta. Uh, uitați-vă ce s-a întâmplat acum cu inferinței climatice de la Paris să se reflecte până la urmă în CFM. Altfel distrugem planeta. Uh, uitați-vă ce s-a întâmplat acum cu inundațiile, cu avalanșele de noroi din California totul este urmarea schimbării climaticilor, avem din ce în ce eh, mai bugetului. Sunt și eu de eh, părere ca domnul Oettinger că nu avem nevoie de un buget pentru zona euro, dar este nevoie de un eh, buget european mai uh, solid și toți trebuie să contribuie la el, pentru că și statele care nu fac parte din zona euro vor trebui să adere la, ca împreună să uh, avem într-adevăr uh, și o armată europeană pentru a ne putea asuma uh, responsabilități comune, dar sigur că și banii pentru apărare trebuie să fie puși până la urmă într-un cujinim diversitatea culturală în Europa. Vă întrerup pentru că domnul comisar va trebui să plece. Ă, domnul Zan, revalorificăm educația și cultura. Veți avea posibilitatea să interviți. Comisar, puteți vous entendre. Sí, grazie. Da, foarte repede ca să vă poate asculta și comisarul. Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte repede uh, o evaluare a cadrului financiar multianual. Nu vreau să vorbesc despre detalii, raportul este suficient de amănunțit, așa să vorbesc despre un obiectiv general. Astăzi, noul cadru financiar multianual prezintă o provocare, o provocare care presupune că Trebuie să, um, <laughs> să se împartă bine cărțile de joc, mai ales pentru țările care sunt contribuitori neți. Um, să se vadă clar care sunt contribuțiile date și cele primite de țări precum Italia, Germania sau Franța. Să fim atenți la felul în care se împart um, um contribuțiile și um, câștigurile ca să nu existe un impact prea mare asupra bugetelor naționale. Cel mai bine ar fi să menținem um, acest echilibru ca să putem să reducem cheltuielile care nu sunt productive sau nu sunt prea rentabile și să mărim liniile bugetare care au dovedit că pot să aibă o plus valoare Uh, constantă. Va fi o decizie politică. Există marjă de manevră. Am avut această demonstrație cu fondurile de preaderare pentru Turcia, unde a existat voința politică din diferite motive și ați putut să reduceți. Aceasta era observația mea de natură generală. În ce privește resursele proprii, și aici am multe îndoiele, am citit raportul celor doi coraportori, nu văd mm, cine știe ce mari uh, inovări, iar uh, chiar și sintagma resurse proprii, mi se pare că hm, este o deghizare a unor noi impozite. Clientul final, experiența cu roamingul ar trebui să ne dea de gândit. Uniunea Europeană a făcut o chestie extraordinară, a eliminat uh, costurile cu roamingul și companiile telefonice. Pe mine mă lasă un pic ezitant, pentru că în Italia n-a reușit să aplice această taxă pe tranzacțiile financiare de... Pe mine mă lasă un pic ezitant, pentru că în Italia n-a reușit să aplice această taxă pe tranzacțiile financiare. De fapt, uh, rezultatele, chiar și atunci când s-a aplicat această taxă pe tranzacții financiare în anumite state, a fost absolut dezamăgitor. Atât în uh, s-ar putea ca volumul financiar din zona euro să aibă și mai mult de suferit dacă există amenințarea de aplicare a taxei pe tranzacții financiare și atunci tranzacțiile se vor delocaliza. Ultimul punct, în ceea ce privește taxele cu privire la um, acestor produse foarte bine, dar dacă obiectivul este să câștigăm noi bani, atunci nu văd cum mai putem descuraja folosirea acestui material plastic care nu poate să fie reciclat. Domnule comisar. Înainte să plecați, vă rog frumos să ne spuneți care sunt recomandările dumneavoastră. Dați-mi voie să mă refer la trei aspecte. Altfel voi încerca, sigur, ca în uh, să vă ofer ocazie ca în grupurile dumneavoastră politice să mai uh, aveți uh, discuții. Problemele digitale. Există două fațete importante investițiile în tehnologiile digitale, în infrastructura digitală, în educație digitală sunt necesare. Tocmai de aceea ne gândim dacă uh, nu cumva uh, revoluția digitală este evoluția decisivă și dacă nu ar trebui să avem un capitol pentru tehnica digitală în uh, cadrul financiar european în care să tratăm toate aspectele digitale. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm cum uh, poți să uh, uh, se construiește sau se asamblează un autovehicul în care caroseria vine de la Bratislava și motorul vine de la din acest punct de vedere. Deci trebuie să încercăm să găsim o modalitate juridică există uh, bani care ajung înapoi în Statele Unite, dacă acolo, până la urmă, se preparăm lucrurile. În al doilea rând, domeniul apărării. Nu este eh, vorba despre sporirea cheltuielilor de apărare, elemente, componente. Este un sistem mult mai costisitor decât o administrare a acestor bani pe plan european. Iar dacă vorbim despre... va fi vorba de investiții mai mari, ci de uh, investiții mai inteligente și de o administrare mai inteligentă activăm multe alte miliarde prin investițiile în cercetare. Deci, uh, sigur, uh, poți decide cât investești, dar uh, dacă pe plan european administrezi mai bine ceea ce poți cheltui, rămâne o soluție mult mai fericită pentru că american cetățean dintr-un stat membru european, pentru că acei bani până la urmă se gospodăresc pe plan național. Doamna Trupper, ne vom mai întâlni cu dumneavoastră și cu alte ocazii pentru a vorbi și despre cultură, mass media și film. Știu, am primit unele propuneri de la... Este posibilă... Uh, uh, este important ca fermierul să primească banii direct și nu administratorii unor uh, suprafețe mari. Deci, eh, până la urmă ne gândim și ca uh, un procentaj substanțial. Uh, decizia de greening a fost o soluție fericită sau nu, pentru că ne dorim până la urmă și o diversitate uh, de uh, soiuri, ne dorim și uh, durabilitate în utilizarea terenurilor. Trebuie să ajungem până la urmă la cele mai bune. Mulțumesc, domnule comisar îmi dați voie să vă pun o întrebare. Dacă reușim să ajungem la un acord asupra CFM-ului în primăvara anului 2018, atunci Comisia va putea să facă o simplificare drastică a regulamentului financiar și a procedurilor, pentru că și acesta este un subiect. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru prezența azi dimineață. Și îmi doresc să ne revedem cât mai des în următoarele săptămâni și luni, ca să avansăm în pas rapid. Și sper că ne revedem și meritați să fiți aplaudat. Portor pentru aviz, două minute și îmi cer scuze, trebuie să fiu foarte riguros. Deci vă rog să dați dovadă de înțelegere, domnul Marinescu. Pour ITRE et TRAN. Pentru ITRE și TRAN. Uh, President, first... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ascultat declarația comisarului Oettinger care vrea să sprijine politica spațială. Este foarte important, uh, s-a spus acest lucru și la conferință. E bine să aflu că se vor aluca mai mulți bani și, de asemenea, facilitatea pentru conectarea Europei va fi finanțată cel puțin la același nivel ca și propunerea inițială a Comisiei Uh, pe vremea când domnul Lewandowski era comisar pentru buget în urmă cu șase ani, pentru că între timp s-au făcut multe reduceri. De asemenea, în raportul colegilor noștri, Albrecht și Toma, apare deja ideea că programul cadru 7 va fi finanțat uh, cu 50% mai mult. Bun, sunt multe alte solicitări, știu foarte bine, în uh, avizele de la Trans și ITRE, dar acestea erau uh, cele mai importante. Vă mulțumesc. Uh, Jaten Machi. Acum are contul doamna Jaten Machi. Pentru Envy. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că în viitorul buget se va ține cont de tranziția către dezvoltarea durabilă Uniunea Europeană și-a luat mai multe angajamente în acest sens și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și trebuie să constatăm că în buget finanțarea pentru uh, aceste angajamente nu este în niciun caz la înălțime. Ar trebui neapărat să rezolvăm aceast această problemă. În plus, cred că există niște propuneri nu foarte realiste dacă ne gândim mai bine cum vom face față consecințelor Brexitului, a ieșirii Regatului Unit, care va fi impactul asupra venitului național brut, asupra veniturilor, asupra fiscalității. Vrem fonduri suplimentare, însă să vedem care sunt toate posibilitățile, mai ales în ce privește fiscalitatea de mediu. Vă mulțumesc. Howarth, but no mind. Um, I'm speaking Howard. mai ales politica de coeziune, însă recunoaștem că politica de coeziune este politica de investiții cea mai importantă din Uniunea Europeană și una dintre cele mai a avut efecte pozitive și pe viitor acest lucru trebuie să uh, dureze, să existe în continuare. Comisia fi dificil, dar mie mi se pare că uh, ce ne trebuie nouă este o voință politică suficientă. Comisia noastră, toate politicile europene care s-au dovedit uh, eficace, gândim la aceste taxe ale pieței digitale. Statele membre însă nu pot să facă acest lucru. Aici, Uniunea Europeană are o adevărată plus valoare pentru că este suficient de mare ca să se lupte dacă vreți impozite Brexit încă trebuie evaluată, pentru că poziția guvernului britanic nu este fiabilă. Și vom avea nevoie de acest lucru ca să vedem cum uh, se va descurca economia britanică în raport cu spațiul uh, economic european. Dar taxele care schimbă comportamentul consumator pentru Comisia DV. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte în Comisia uh, Bugetul European. 7,7% din PIB-ul UE ar trebui să se drepte spre asistența pentru dezvoltare direcție, iar uh, punctul doi, uh, alimente și siguranță trebuie să fie o prioritate. În numărul șase, apă, uh, un loc de muncă acolo. Este important ca pe viitor să acționăm din acest punct de vedere profilactic, să spunem așa, și să administrarea acestor bani pentru dezvoltare și și o parte din bani se pierd în uh, paradisurile fiscale, uh, cum uh, arată deja. Noi am votat astăzi dimineață deja în DV și multe grupuri politice au spus că trebuie să ne... Vorbim aici despre priorități și valoarea adăugată. prioritatea adăugată putem construi întreaga arhitectură. Deci avem noi priorități, migrație, Uh, securitate și apărare. Avem mm, cu toții priorități uh, de care trebuie. Deci, foarte importante sunt prioritățile și plus valoarea. Cum putem obține această valoare adăugată? Uh, cercetare, licitații în domeniul apărării. Cum putem să ne gândim la coeziune în mod mai inventiv, să venim cu idei noi pentru coeziune? Haideți să lăsăm deoparte vechile structuri trebui să pornim uh, când uh, ne gândim la viitorul CFM. Și apoi, în legătură cu noile resurse, să nu ne temem să introducem o taxă europeană, pentru că oamenii nu voresc o listă de taxe complicate care să li se impună de la Bruxelles. Știm cu toții acest lucru. Deci, haideți să uh, vizăm ceva care vizată pentru că, de fapt, anumite măsuri în domeniul agricol uh, trebuie uh, să fie luate de către statele membre, ceea ce uh, ține până la urmă de o simplificare. Și dacă deja ai atâtea colegei Toma. Am fost puțin decepționată pentru că înțeleg din acest raport că va trebui să procedăm ca până acum cu toate proiectele vechi, iar pentru proiectele noi este nevoie de bani noi. Oricum îi sunt recunoscătoare domnului uh, făcut o stratificare în domeniul uh, subsidiarității, să fie clar ce uh, revine statelor membre și ce trebuie să fie rezolvat pe plan comunitar. Problematica inițiativei pentru tineret este un fel de că trebuie să clarificăm problematica competențelor. Nu putem să amestecăm permanent lucrurile astfel încât până la urmă nimeni să nu se mai simtă direct responsabil. În ce privește condiționalitățile, ă, îmi lipsesc și este o absență. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Catia Sabal. Muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem în prima dezbatere demnă de acest nume pe tema acestor rapoarte și mi-a făcut plăcere să ascult ce a spus domnul comisar. Lucruri interesante, chiar dacă nu sunt de acord 100% cu dumnealui. Uh, a trebuit să iau cuvântul după doamna Gresle, dar vreau să spun uh, că nu sunt deloc de acord cu ce a spus doamna Gresle, să raționalizăm resursele pentru PAC, este o mare greșeală. Majoritatea studiilor au demonstrat că dacă Uh, nu am fi avut o politică agricolă comună, nu am fi reușit să avem o politică atât de eficientă. Tocmai faptul că avem un, un buget comun și să nu uităm că agricultorii au trebuit să facă foarte multe eforturi, au trebuit să se adapteze la această nouă politică, dar de fapt a fost pentru um, un lucru bun pentru eficiența agriculturii europene, deci să nu regresăm acum. Condiționalitatea este un subiect pus pe tabet de foarte mulți ani și cu criza refugiaților nu s-a îmbunătățit atitudinea multor țări, dar este o dezbatere foarte periculoasă. Înțeleg perfect ideea acestei condiționalități în ideea că toate statele membre trebuie să îndeplinească angajamentele pe care și le-au asumat. Și dacă nu le îndeplinesc, să fie sancționate aceste state membre dar nu sunt deloc de acord cu faptul că trebuie sancționate statele prin fondurile de coeziune. De ce să tăiem din fondurile de coeziune? Ce au așa special fondurile de coeziune? De ce să-i sancționăm tăind din aceste fonduri? Știind că pe deasupra aceste fonduri de coeziune ajung la uh, regiuni și la municipalități care nu sunt deloc uh, vinovate pentru faptul că guvernul nu-și respectă angajamentele. Deci este foarte periculos să uh, folosiți fondurile de coeziune ca să sancționați statele membre pentru ce n-au făcut în alte domenii politice. Nu știu, vreți să-i sancționați, n-aveți decât să inventați un mecanism de amenzi dar să nu uităm toate acordurile pe care le semnează Consiliul, inclusiv pe tema refugiaților, și nimeni nu le respectă și cine îl, îl uh, sancționează. Domnul comisar, uh, de mai multe luni ne spune cum vede el viitorul cadru financiar din punctul de vedere al cifrelor și spune că da, vom uh, compensa Brexitul, măsură de 50% și cu noi venituri, și cu reduceri bugetare, ceea ce înseamnă să reducem finanțarea anumitor programe. Poate că pe uh, hârtie arată foarte frumos, dar în realitate cum vom face? Adică <laughs> cum să reduci bugetul și să, să nu se uh, simtă? Dacă putem să luăm bani de la anumite programe, înseamnă că acestea vor avea de suferit pentru că nu au făcut acest lucru înainte. Și dacă puteam să o facem fără să afectăm programele, de ce n-au făcut-o mai devreme? Aici dezbaterea este ce vrem să avem în plus. Care sunt proiectele pe care vrem să le apărăm pe viitor? Toate proiectele au legitimitatea lor. Dacă credem că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe, dacă și Consiliul ne dă mai multe datorii sau fixează mai multe datorii pentru Uniunea Europeană, atunci să nu uităm că și cetățenii, în marea lor majoritate, ne cer mai multe acțiuni europene, dar dacă vrem să facem acest lucru, ne trebuie mai mulți bani și dacă nu vrem proiecte noi, păi atunci uh, să nu ne mai legăm la cap fără să ne doară. Mulțumesc, doamna Vaidere, acum are cuvântul. Paldies, Dată cu mare plăcere pe domnul Oettinger și eu cred că comisia este pe drumul uh, cel bun. Uh, și atunci când vorbește despre priorități. Eu sunt de acord cu ele, mai ales că adaug aici uh, încă un element. Să vă reamintesc că Banca Centrală Europeană, uh, piața internă foarte importantă și am făcut foarte multe în acest domeniu, dar încă mai e loc de mai bine, astfel încât estul Europei să aibă un fel de mare valoare plus valoare. Apoi uh, trebuie să investim în facilitatea conectare economică. Uh, Rail Baltic este un, old, nou, un, nou, un alt proiect important pentru a face legătura între nordul și sudul uh, statelor membre pentru a reduce dependența. E corect că acum cheltuim mai mult de 200 de uh, milioane de euro, dar uh, în țări, în statele membre. Deci trebuie să găsim resursele necesare astfel încât Uniunea, Europea, Uniunea Apărării să fie într-adevăr încununată de succes. Mulțumesc! Domnul Lamasura, totul de acord cu toți colegii care uh, au cerut o politică de coeziune uh, mai puternică și o politică agricolă comună și uh, știu că putem vorbi despre restructurări, despre economii, despre eficiență și despre simplificare în aceste politici, dar nu cred că putem să vorbim de tăieri. N-ar fi un semnal pozitiv pe care să-l transmitem cetățenilor din uh, Uniunea Europeană. În contextul politicii de coeziune, trebuie să spun că această politică vizează totuși și schimbările climatice, are de-a face cu digitalizarea, cu știința, cu toate politicile de care tot vorbim noi. Politic, politicile de coeziune, politica de coeziune înseamnă totuși solidaritatea, e un aspect foarte important. Aceasta ar trebui să fie uh, raționamentul nostru. Știu că avem două mari găuri la buget, una legată de Brexit, cealaltă legată de noile, noile priorități. E, e clar că nu va fi o soluție ușoară uh, să luăm decizii pentru viitor, dar sunt de acord și cu cele spuse de domnul Lamasur. Ar trebui să ne gândim la o, la o majorare a contribuțiilor. Nu cred că ar trebui să fie un subiect de care să nu ne putem atinge. Aș fi dorit să pun întrebarea domnului comisar Oettinger, dar din păcate a trebuit să ne părăsească. Sper că poate colegii Olbricht sau alții să-mi poată să răspundă. Domnul comisar a spus că nu vom avea un al doilea buget în, la bugetul european, un buget pentru zona euro. Ce înseamnă acest lucru? Nu vom avea capacitatea bugetară pentru uh, zona euro, deci o linie bugetară specifică. Și dacă așa va fi, asta va însemna că nu vom avea nici uh, programele specifice Uh, prevăzute în uh, această linie bugetară legată de reforme uh, structurale și convergență sau asta înseamnă pur și simplu că vom avea politica de, deci vor figura acești bani la politica de coeziune sau raportorilor? Aș dori să știu dacă dați cuvântul președintelui, să ia cuvântul în nume personal. Mulțumesc pentru bunăvoie acestei comisii, dar de trei ani și jumătate încoace îmi dau seama că atunci când ne confruntăm cu crize sau cu împrejurări excepționale, sunt crește pentru contribuabile europeni. Deci dacă vom avea noi resurse proprii, atunci ele vor duce la o uh, reducere a uh, uh, financiare la bugetul european, vor uh, reduce această tiranie a returului echitabil, ceea ce înseamnă că țările care contribuie financiare la bugetul european vor uh, reduce această tiranie a returului echitabil, ceea ce înseamnă că uh, țările uh, care contribuie, agricolă comună, fondurile de coeziune și așa mai departe, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să revizuim aceste politici și să reducem sumele. În lunile care urmează, aș pune accentul, sigur nu spun că e ușor, dar în lunile următoare, dacă vrem ca Europa să fie mai ne uh, poate face să afișăm neputința europeană. Una al treilea, o a treia observație legată de valoarea adăugată. Pentru că ne aflăm în plină globalizare și deci anumite uh, prerogative suverane nu vor mai putea fi exercitate la nivel național, eficiente la nivel european. Și ar trebui, deci, să transferăm, să cerem state consuma, consumatori. Și poate că astfel am putea să facem dovada valorii uh, adăugate europene. Iată, dragi colegi, observațiile mele. Uh, vă mulțumesc pentru că foarte interesant. Twitter, de fapt. <laughs> Pas sanglant, mais... Da, a <laughs> fost, uh, poate ne-am arătat puțin mușchi. Vreau să spun de la bun început că părtășesc punctul de vedere al domnului Sarvama. Suntem aici în Parlament, nu suntem Consiliu, nu suntem Comisia. Și trebuie să avem necesități. Bun, ă, trebuie să găsim până la urmă ă, formule noi de plată pentru noile necesități. Sigur, trebuie să existe de a le finanța. Aceasta este o soluție rezonabilă. Pentru că dacă tot timpul ai cerințe noi, fără să găsești modalități noi de finanțare, nu mi se pare că este uh, o gândire corectă. Sigur că putem discuta, însă în Uniunea Europeană uh, va fi un uh, proiect care riscă să eșueze. Deci, acum nu spun că trebuie să dublăm uh, fondul de coeziune, fiindcă sunt raționale, dar nici nu accept ca ele să fie diminuate. O accept pentru investițiile în Uniunea Europeană. Ce ne propunem? Să nu avem investiții în ce privește agricultura. E aceeași chestiune dacă dorim să ecologizăm agricultura, va fi nevoie de bani, pentru că asta costă bani. Ce? Ă, nu ar trebui să renaționalizăm. Dar noi dacă renaționalizăm agricultura, începe concurența între noi și apar divergențe. Deci noi va trebui să creăm cu orice mijloc ă, o situație de convergență. Acest lucru. Uh, Știm că există uh, o notă autorităților franceze adresată uh, Comisiei. Regatul Unit ne părăsește și deci nu putem spune că uh, nu vom putea uh, să ne permitem să avem aceleași cheltuieli. Bun. Dar răspunsuri pentru a le satisface. Dacă nu dispunem de uh, mijloace necesare noi, nu trebuie să uh, formulăm uh, cerințe și așteptări noi. Uh, Sigur că uh, pentru apărare ar trebui să uh, găsim o formulă rezonabilă, dacă nu vor exista formule noi de funcționare. Mulțumesc. Doamna Toma, ați uh, avut 5 minute la dispoziție, nu am precizat asta de la bun început. Domnul Olbrich. Da, e bine că m-ați prevenit înainte de intervenție, nu după. Da, eh, aș vrea să putem fi corecți. Problema pe care o discutăm astăzi eh, este propunerea noastră, nu propunerea Comisiei. Astăzi discutăm propunerile, propuneri din eh, multe reuniuni, dar asta va fi o problemă în interiorul Comisiei. Acum Comisia își discută propria uh, propunere din luna mai. Și există sigur și ambiții din partea diversilor comisari de a dispune de propriul uh, buget. Dăm o propunere realistă și minimalistă. Da, noi suntem Parlamentul. Noi spunem că este un proiect politic Acum va fi uh, rândul vostru Uh, și al Consiliului să spuneți ce vă regulă trei, Dar noi încercăm să începem cu uh, uh, propuneri financiare care să fie rezultatul unor analize deci eu nu vreau să discut reacția Comisiei. Noi am spus, unul, uh, din ce în ce mai mult despre specificitatea și conținutul politicilor, ceea ce a spus și doamna Toma care este până la urmă politica agricolă pe care ne-o dorim? Este parte a economiei? Este producția de alimente sau economie? Este momentul să găsim răspunsuri la aceste probleme dacă noi dorim modificări de, trebuie să vedem cum modificăm ceea ce propune domnul Hogan. Ce înseamnă coeziune? Trebuie poate că e momentul să răspundem și la această întrebare. Pentru că nu este vorba de o politică de coeziune, specificitatea coeziunii, care nu se referă la conținut, ci la metodologie. Deci, noi când criticăm modul în care sunt cheltuiți banii, criticăm oare conținutul sau metoda? criticăm modul în care sunt cheltuiți banii sau obiectivele stabilite sunt unele necesare. Ce trebuie să facem? Noi uh, facem un uh, mix între conținut și metodă. Avem Uh, nevoie de banii din politica de coeziune? Da, um, nu trebuie um, să reducem mereu anumite. Uh, Ceful din politica de coeziune este uh, o schimbare totală a politicii de coeziune. Deci, dacă spunem mai puțin pentru coeziune, înseamnă mai puțin pentru ce? Pentru transport, pentru infrastructură, pentru ce sector operăm reducerile? pe care nu înțeleg. Poate ne va explica și Comisia menționat și doamna Gardia Zabal această idee. Cum putem face această repartiție 50%, 50% tăind politica de coeziune? Cum combinăm uh, lucrurile? Cum put, poți opera? Ce adaugi? Vă mulțumesc foarte mult că nu ați fost foarte critici față de raportul nostru, pentru că în zilele următoare ne vom confrunta, poate și cu alte opinii, suntem dispuși să conlucrăm, să declanșăm o dezbatere serioasă despre toate contribuțiile dumneavoastră două, cele două rapoarte merg într-un fel în paralel, respectă și acești foaie de parcurs și își propun să încurajeze pe domnul Oettinger și pe ceilalți membri ai comisiei să aibă o propunere uh, curajoasă în uh, luna mai. Pentru mine a fost fascinant să ascult pe colegii din Franța, care sunt destul de sceptici în ce privește politica agricolă comună. Uh, dar <laughs> este un fel de par, o parte a uh, unei uh, revoluții etnice, aș spune așa. Deci, uh, în ce privește resursele proprii, ieri avem uh, pe domnul Lamasur în mijlocul nostru, care este un uh, veteran al bătăliilor anterioare, dar uh, sigur că nu este ușor să discuți resursele proprii fără premierul Cameron și fără presiunea politicii de austeritate, pentru că acestea au fost niște realități în perioada 2011, 2012, 2013. Dar oricum trebuie să fim precauți într-un an preelectoral, să nu fim Uh, provocatori, pentru că nu trebuie să promitem că un euro uh, care uh, merge spre Bruxelles este un euro economisit uh, pentru cheltuieli naționale. Și ne gândim sigur la economii pe care le putem face în domeniul apărării. De asemenea, noi am promis neutralitate fiscală, domnule președinte, și dacă suntem serioși în legătură cu valoarea nominală a bugetului fără contribuția Marii Britanii, Britanii, trebuie să uh, avem o abordare inteligentă. Domnul Oettinger Sigur că uh, se gândește la poluare prin uh, material plastic material plastic și, pe de altă parte, și la formulele ETS. Dar uh, în ce privește ets ul sigur, Comisia uh, are multe idei. De 4 uh, miliarde de euro nu e mult. Noi sigur că avem mari ambiții pe viitor. ets ul se referă și la Irlanda și la Norvegia. Și Uh, aici ar fi vorba și de a fost în direcția evitării dumpingului uh, de mediu uh, pentru că de fapt ne dorim formulei pe care o oferim noi. Mulțumesc foarte mult, Jean Depre, pentru ultima intervenție, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această dezbatere, care au făcut uh, observații. De la bun început doresc să afirmă principiul unei uh, neutralități binevoitoare față de raportorii privind CFM-ul. Nici uh, ei nu au criticat raportul nostru, deci mă voi abține de a trimite săgeți înspre ei. Sunt de acord cu ambiția pe care o manifestă și eu cred că politica de coeziune este un element important pe plan european, în raportul între țările mai dezvoltate, cele care sunt mai puțin uh, dezvoltate. Eu cred că uh, putem să ne punem întrebarea în legătură cu uh, ceea ce ne propunem în cadrul politicii de coeziune pentru că până la urmă nu vom putea să ne uh, ferim de această examinare. Trebuie să vedem care sunt soluțiile adecvate când definim esența politicii de coeziune. În al doilea rând, voi relua o intervenție a colegului nostru Ianuș în ce privește neutralitatea fiscală asupra eh, căreia dumneavoastră, domnule președinte, ați insistat. Eu cred că trebuie să o afirmăm, dar cum eh, vom acționa în practică? Dacă ne vor lipsi mijloacele, dacă de fiecare dată vor interveni resurse proprii, dar în același timp eh, aceste surse se vor diminua din bugetele naționale, naționale, dacă facem o compensare integrală, ajungem la dificultăți tehnice. Și vă spun de ce bugetele naționale se vor diminua. Nu știu dacă vă veți putea asuma o creștere a bugetelor. Ianuș s-a referit și la sistemul ETS a fost uh, elementul cel mai dificil în discuția noastră, care de altfel s a derulat într-un climat excelent. Dar trebuie să vorbim despre acest aspect, pentru că eu cred că este un element în legătură cu care multe grupuri politice sunt susceptibile în a fi de acord și ca atare o să apară probleme de care trebuie să ținem seama. Încă un cuvânt, domnule Sarvama. Uh, sunt de acord cu domnia sa când a spus că trebuie uh, să uh, dispunem de mijloacele financiare adecvate pentru a face ceea ce Europa necesită și își propune. Într-un anume moment, cetățenii europeni vor trebui să decidă, va trebui să ne adresăm uh, direct. Iată de câți bani este nevoie pentru ca Europa să-și atingă dezideratele. Dar dacă vom spune acest lucru, nu uh, vom obține nimic uh, federaliștii vor spune, da, sunt de acord cu programul, dar eu cred că dacă ne dorim resurse proprii în negocierile pentru CFM, va trebui să dispunem de uh, o majoritate puternică în Parlamentul European pentru resurse proprii. Dacă uh, majoritatea nu va fi convingătoare, atunci probabil că în raport cu Consiliul va trebui să facem un pas înapoi. Deci va trebui să examinăm corect propunerile care sunt făcute. Și uh, dacă aveți probleme, uh, înaintați amendamente, dar va trebui să ajungem la o largă susținere în cadrul Parlamentului European pentru propunerile pe care le vom face. Asta este ceea ce doream în clipa de față să spun. Mulțumesc foarte mult! Uh, și uh, spune și eu în legătură cu spusele domnului Depre, cum putem uh, face să sporim bugetul fără să ne atingem de fiscalitate. Ieri seara am participat la o dezbatere în cadrul căreia, în celei de-a 10-a conferințe anuale privind uh, Europa și spațiul cosmic, pentru că dacă există un subiect supranațional, acesta este spațiul cosmic. Există cheltuieli uh, pe plan național și 14 sau 15 miliarde investite uh, pe plan european și știți că și Monica Olmaier a fost participat la această conferință. Dacă dorim să fim eficienți în domeniul uh, uh, spațiului, atunci toate programele europene, EGNOS, Omnibus Galileo, trebuie să comunice uh, vom putea să fim mai eficienți dacă investim pe plan național sau putem fi mult mai eficienți dacă punem aceste bugete la un loc pe plan european. Fie că transferăm uh, bugetele care sunt prevăzute pe plan național și reducem acele bugete și statele membre pun la dispoziție bugetului european uh, finanțarea a ceea ce și-au propus pe plan național. Și eu cred că în felul acesta putem merge uh, mai departe marge decât investind 2,3. Asta trebuie să explicăm cetățeanului european, pentru că practic 4, 80% din bugetul european este redistribuit și revine statelor naționale. Deci, va trebui să semnăm contracte de liber schimb. Asta înseamnă că 3% va dispărea și în agricultură putem să oferim subvenții eh, pentru fermieri, pentru crescătorii de vite eh, prin eh, alte formule, dacă o să apară și tratatul cu statele Mercosur. Deci acestea sunt probleme. Iar dacă anul viitor veți participa la alegerile europene, veți vedea că că ă, până la urmă este o provocare să ai un buget ă, alcătuit înainte de a face aceste repartiții. Știți? Ă, și eu am trecut prin experiența asta în 2013. Bugetul era deja alcătuit, exista un CFM. Deci cum vom putea noi să depășim această confruntare cu niște lucruri prestabilite? Și eu vă propun să ne oprim aici în ce privește discuția privind CFM-ul și noile resurse proprii, în legătură cu care ne punem mari speranțe. Și, da, doamna Dura. Doamna Toma, o întrebare despre ordinea de zi. Comisarul, da, um, vă spun imediat calendarul. În principiu, amendamentele trebuie depuse până pe 31 ianuarie și votul este prevăzut la Comisia de Bugete cu ocazia întâlnirii de pe 21-22 februarie, astfel încât să avem un vot și o dezbatere în plenara din luna martie. Acum dau cuvântul lui Daniele Vioti, care este raportorul nostru general pentru bugetul pe anul 2019. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, subiecte și nu are sens să mă repet. Nu vreau să vă descriu documentul, pentru că oricum uh, ați avut ocazia să vă familiarizați cu el, l-ați primit uh, la timp și o să poată colegii și în următoarele zile să-l citească, să-l critique, dacă doresc și să îl modifice cu amendamente. Vreau să vă împărtășesc câteva gânduri. Așa cum uh, vă reamintesc tuturor și mi reamintesc și mie, bugetul pe care îl discutăm externe. În primul rând, discuția despre cadrul general uh, și cadrul financiar multianual, Brexitul, care bate la ușă. Deci nu putem să ne gândim la bugetul pe 2019 fără să ținem cont celălalt colegislator. Uh, mi-au spus cam care este situația și știm și noi, deputații, ce aștepte Uh, împotriva extremiștilor nu sunt niște bătălii de dragul bătăliilor, ci pentru a garanta viitorul Europei și că vom continua în Uniunea Europeană. Nu, ei se limitează la propriile lor uh, teritorii și interese egoiste. Eu mă adresez cetățenilor care sunt întreprinzători. Eu, colegul Mureșan pentru toată munca pe care a depus-o și mulțumesc colegului Mureșan, vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, anul precum conect, facilitatea pentru conectarea Europei. La anul, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție familiile noastre și trebuie să fim curajoși cu toate aceste proiecte care există și altele pe care le putem crea, că Erasmus, că e garanția pentru tinere, dintre întreprinderile mici și mijlocii pentru economia europeană. Eu cred că trebuie să facem mai multe eforturi pe plan social. de dimineață am avut senzația că de fiecare dată când discutăm despre buget, ne prefacem că uităm de aspectul social. Și alaltă ieri, președintele Prodi a prezentat o strategie europeană pentru infrastructura socială încercând să facă o paralelă cu infrastructurile fizice, infrastructurile digitale și a zis că ar trebui să zice așa ceva pe plan social. Dar uh, dacă tot vorbim despre un pilon social, atunci să nu fie doar uh, um, o casă goală, trebuie să o umplem, să, să aibă ceva consistență acest pilon social. Și acest lucru să se resimtă și în discuția despre resursele proprii și despre noul cadru financiar. Numai așa vom putea cu adevărat să uh, concretizăm acest pilon social. Documentul este complex, are foarte multe puncte despre EFSI și altele, dar încă două uh, reflexii înainte de a conchide. În ce privește imigrația? S-a spus și în timpul dezbaterii precedente, trebuie să începem să facem distinția între imigrație și uh, securitate și apărare. Trebuie să abordăm tema imigrației uh, cu o abordare nouă. Există un punct unde nu prea sunt de acord cu ce a spus comisarul Oettinger azi dimineață mai ales când a spus că nu e chiar așa de greu să ne apărăm frontierele maritime. Nu, nu, nu e ușor, domnule președinte. Din potrivă. Este un exercițiu foarte complicat, foarte dificil. Dificil nu pentru că este uh, complex din punct de vedere tehnic sau militar, ci pentru că trebuie să nu ne pierdem umanitatea atunci când ne apărăm frontierele. Noi suntem Europa, nu putem doar să ne mulțumim să ne apărăm frontierele. Nu, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să fim atenți la drepturile omului, care sunt o valoare fundamentală a Uniunii noastre. De aceea eu cred că trebuie să lucrăm și la categoria angajamente. și să avem o vedere pe termen lung și foarte lung. De aceea, noi trebuie să fim capabili să investim acolo unde se află cauzele uh, fenomenului de imigrație, acolo unde în continuare există sărăcie. Noi cu timpul vom reuși să fim în stare să eradicăm uh, problema imigrației dacă investim uh, acolo unde trebuie am ajuns la metodă. Și așa cum s-a întâmplat și anul trecut, așa cum s-a discutat și azi dimineață, apropo de viitorul cadru financiar multianual, eu consider că un punct asupra căruia trebuie să vorbim la unison la Parlament este următoarea. Indiferent ce idee vine Consiliului, dacă vine cu vreo inițiativă și vrea politici noi, atunci trebuie să asigure și finanțarea uh, corespunzătoare. Nu mi se pare normal să tot revenim la aceeași discuție uh, de fiecare dată cu Consiliul și că tot venim. Nu așteptăm ultimul moment înainte de a avea poziția Consiliului, ci să avem o adevărată conciliere. Se vor face multe tentative pe conciliere pentru că eu nu știu dacă uh, e așa ca și cu fixarea datelui Paștelui. Niciodată nu știu. Și anul acesta ei spunând că aceasta este propunerea de raport pe care eu am uh, pregătit-o. Intenția mea este să urmăr din punct de vedere al metodei. Eu vreau să procedez la fel și anul acesta și vreau ca de luna mai... Vă mulțumesc, domnule Vioti, și vă mulțumesc și pentru termenul uh, limită pe care ne-l propuneți cu mult concilier bugetare. Recunosc că există așa o dimensiune teatrală. Timp de două săptămâni nu se întâmplă mai nimic. Parlamentul uneori merge la aceste reuniuni de conciliere și este greu să aleagă de metri se întâmplă tot. Va trebui să fiți la înălțime și vă vom ajuta. Vom încerca să facem așa fel încât această metodă să evolueze. Concilierea ar putea să înceapă imediat și Parlamentul să spună din capul locului ce vrea și să aibă un număr de priorități. Doamna Holmeier, în numele PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc colegului pentru acest proiect și pentru faptul că acum se regăsesc câteva elemente pentru care, într-adevăr, am luptat intens, mai ales dacă mă gândesc la programul Erasmus și la dezbaterile pe care le purtăm cu statele membre și, de asemenea, ce este util tinerilor Eh, eh, mai am unele eh, nelămuriri în legătură cu inițiativa pentru tineret, pentru că am citit raportul Curții de Conturi și aș vrea să știu de fapt, păi, până acum am fost de acord cu această formulă, dar până la urmă trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile în măsura în care muncă pentru tineri trebuie să poată fi încurajate cum se întâmplă prin uh, celelalte programe. Deci, uh, există să fie plasate într-un cadru rezonabil, să poată să fie funcționale, mai ales uh, agențiile care se dezvoltau încredere uh, în Uniunea Europeană. Nu știu dacă, de fapt, încrederea în Uniunea Europeană a scăzut sau în propriile guverne împotriva Uniunii Europene. Noi până acum am respectat strict principiul subsidiarității și prevederile din acest punct de vedere ale tratatului de digitalizare. Am participat și la conferința de ieri, nu trebuie eh, să fie tratată uh, negativ, pentru că dintre socială trebuie să tratăm uh, eventual cu rezerve digitalizarea. Oamenii trebuie să aibă însă o posibilitate uh, să dorim să îmbunătățim accesul la uh, piața muncii pentru femei. Mă întreb dacă putem, e foarte important să existe solidaritate față de refugiați conform Convenției de la Geneva. Ehm, de asemenea, trebuie să existe pentru eh, cei care eh, ne. Eh, Și e adevărat că în ce privește apărarea, grupul nostru are câteva îndoieli, dar o să mai avem ocazia să vă... Cu raportorul, domnul Depre. Pentru că știam că trebuie să plece la 12 fix, ci chiar îl vedeam părăsind sala. Nu vă uh, Uh, scuzați, domnule președinte, mă surprinde că mă luați așa din scurt, uh, ceea ce înseamnă că sunt alte grupuri care nu sunt reprezentate în sală. Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi-a plăcut uh, raportul domnului Vioti, în primul rând pentru că este succint față de aceste reviste tip Neckerman, care ni se prezintă de obicei. Avem un raport bine închegat, structurat, Uh, poate puțin arid, o să revin, dar în orice caz este un document concis, ușor de citit și care definește priorități clare. Uh, și nu spun aproximativ clare, ci chiar foarte clare. Poate câteodată puțin chiar prea clare. Când se spune că pentru bugetul 2019 trebuie să facă față uh, provocărilor cu care se confruntă UE în engleză mm. În primul rând, mi se pare că se spune că se, e nevoie de bani în plus. Dar, până la urmă, este o chestiune de nuanță. Cred că mesajul politic pe care îl transmite este bun. Apoi, când vorbește de prioritățile pentru... Sigur că putem să stabilim și alte obiective, să încurajăm, de exemplu, uh, parteneriatele uh, pentru tineri și așa mai departe. Deci poate că ar trebui să facă toate cererile eligibile. E minunat, președintele. Șefii de state și de guverne ne-au făcut discursuri foarte frumoase pentru a aniversa 30 de ani de progres. Recunoaștem că și aceasta este o provocare, dar în orice caz eu mă bucur. Sunt de acord și cu rezervele exprimate în ceea ce privește prioritățile privind